So let's go. And uh, the first item, of course, is to wish you all welcome. To... Avem uh, quorum, prin urmare putem să începem. Uh, vă urez bun venit uh, la această primă reuniune a comisiei noastre la Bruxelles după vacanța de Paști. Cred că cu toții dintre noi am reușit să avem un echilibru între relaxare și creativitate, sau cel puțin eu am reușit, prin urmare ne-am întors proaspeți și inspirați în asumarea obligațiilor și responsabilităților noastre. Prin urmare, trecem acum la agenda noastră, la ordinea de zi, la adoptarea uh, ordinii de zi. Uh, o notă, um, punctul 13 a fost... Um, uh, a fost uh, amânat pentru următoarea reuniune. Doamna Evi are cuvântul pentru a ne explica. Uh, Mulțumesc, dragi colegi. Vroiam să intervin și eu în legătură cu această amânare a votului final privind grupul de lucru pe bunăstarea copiilor. În calitatea de președinte acestui grup de lucru doresc să protejez demnitatea și angajamentul acestui grup, eforturile uh, nezruncinate ale, acestui, ale membrilor acestui grup de lucru care și-au uh, dedicat uh, un an întreg unor subiecte foarte delicate care au un impact asupra vieții și bunăstării minorilor. Grupul ALDE a prezentat 22 de amendamente de eliminare din documentul uh, final. Uh, pentru a se ajunge la un text de 22 de alineate, 12 din aceste amendamente au fost retrase abia astăzi, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu o zi înainte de vot, pentru că votul ar trebui să aibă loc, ar fi trebuit să aibă loc mâine. Și mi se pare destul de grav acest, uh, această situație. Uh, pentru că este o acțiune care vine să ignore ce s-a întâmplat timp de un an întreg, al de ignore eforturile care s-au făcut timp de un an. Prin urmare, sunt uh, conștient, evident, că fiecare deputat european, fiecare parlamentar european are dreptul să înaintez amendamente în forma care îi se pare cea mai adaptată. Însă, ce doream eu să subliniez uh, este că în aceste amendamente se regăsește și semnătura președintei comisiei noastre, Cecilia Wikström, care prin acest gest um, arată o apreciere insuficientă a muncii acestui grup și discreditează eforturile făcute de acești parlamentari. Ceea ce vine să anuleze legitimitatea muncii noastre, unele amendamente propuse inițial de către ALDE chiar au fost reținute și chiar și ele atunci sunt, își pierd legitimitatea și în calitate de președinte a acestui grup de lucru am încercat de fiecare dată să țin cont de sensibilitățile fiecărui grup politic, să fiu gata de dialog și de compromis. Însă, aveam un proiect de document și în faza finală președinta comisiei noastre a emis dubii despre validitatea mm, celor scrise de noi acolo, în timp ce nu a venit niciodată la vreo ședință a grupului de lucru. Prin urmare, credem că își încalcă rolul pe care trebuie să-l aibă de garant al um, demnității și al echilibrului uh, în comisia noastră. Acum, în ceea ce privește documentul de lucru, documentul final, Raportul final a fost deschis încă de la început propunerilor de modificare și propunerilor de amendamente ceea ce nu se întâmplă de obicei. Însă noi am avut intenția, încă de la început, de a, a, a încerca să ajungem la o viziune unitară, de a permite tuturor să-și spună cuvântul. Dacă nu am putea, știind că nu putem obține o unanimitate, pentru că în acest caz este imposibil. Acum, în ceea ce privește recomandările, vreau să vă spun că într-o primă versiune a acestor recomandări am propus um, să se uh, preia viziunea tuturor grupurilor politice, fiecare a putut să-și spună cuvântul și apoi am vrut să încercăm să reunim toate aceste uh, poziții. Însă grupul ALDE a refuzat această abordare și mi-a cerut ca în calitate de președinte a grupului de lucru să fac eu un prim proiect. Asta am și făcut după 5 zile și apoi timp de două săptămâni toate grupurile politice au putut să-și prezinte amendamente. Deci, am dorit în mod public să denunț ceea ce s-a întâmplat pentru a, se, pentru a evita ca astfel de situații să se repete pe viitor. Pentru că ceea ce contează aici este să înțelegem că în viitor nu vom mai putea accepta acest gen de comportamente, mai ales din partea garantei uh, Uh, demnității acestei comisii, doamna președinte, care trebuie să garanteze imagini pentru imaginea comisiei noastre. Eu mă simt însă responsabilă de un singur lucru și anume de a fi oferit cel mai înalt nivel de democrație, de transparență, de dialog de deschidere și sunt mândră. Mulțumesc tuturor uh, membrilor uh, grupului de lucru care au uh, contribuit la redactarea documentului. Salut retragerea celor 12 amendamente și uh, cred că ar trebui să votăm săptămâna viitoare, pentru că altfel nu văd cum am putea proceda pe marginea acestui raport final al grupului de lucru privind chestiuni legate de bunăstarea copilului. Doamna uh, Stanoca. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Este o propunere rezonabilă și o procedură rezonabilă în această situație. Sunt uh, o situație care este um, surprinzătoare pentru mine. Am fost uh, deja membra încă din mandatul trecut, am participat la mai multe misiuni uh, pe teren și n-am mai confruntat cu astfel de situații, dar am reușit de fiecare să găsim o soluție. Înțeleg că amendamentele s-au retras uh, și s-a propus uh, amânarea votului. Dacă acceptăm această amânare, vom avea din nou posibilitatea să ne întâlnim și să înțelegem de ce s-au depus aceste uh, amendamente, majoritatea fiind amendamente de eliminare. S-au propus și noi formulări care nu ar putea fi considerate niciun fel mai bune decât cele inițiale. Grupul nostru politic a fost reprezentat de către mine însemi acest grup de lucru. Am participat aproape la toate uh, ședințele sale. În cazul absenței mele a fost prezent asistenta, a fost prezent asistentul meu, însă, din păcate, nu, acest, nu, afla, nu la fel au stat lucrurile și cu ceilalți reprezentanți și aceste amendamente depuse în ultimul moment au fost o mare surpriză și un mare șoc pentru noi și sper că au fost niște neînțelegeri, o lipsă de timp uh, sau de disponibilitate de a citi textul cu atenție și că uneori noi, uh, parlamentarii, ne bazăm prea mult pe Uh, consilieri uh, și nu verificăm uh, lucrurile. Și atunci propunerea mea este să amânăm votul, să mai avem un schimb de opinii deschis și onest și sper că vom rezolva această situație. O pace insuficientă e mai bună decât un război acerb. Nu știu exact care ar fi echivalentul acestui proverb în celelalte limbi, dar e un proverb care îmi place foarte mult. Peter Iar? Da, Vă mulțumesc, doamna președintă. În mod normal, nu prea înțeleg aceste neînțelegeri și aceste emoții. Fiecare grup politic are dreptul de a depune amendamente, PP-ul are dreptul de a depune amendamente, ALDE da, are dreptul de a depune amendamente și nu putem contesta drepturile care revin și președintei comisiei noastre în calitate de eurodeputat. Toată lumea poate depune amendamente care apoi vor fi supuse votului. În al, doilea rând, în al doilea rând, mi se pare că ceva nu funcționează bine pentru că am amânat votarea acestui raport și Colega Zdanoca a spus că își dorește o dezbatere onestă și noi ne dorim acest lucru. Noi am fost reprezentați de colega noastră Pitera în, grupul, în acest grup de lucru și aceste, această dezbatere deschisă, această deschidere a lipsit din acest grup de lucru, deschidere față de punctele importante celorlaltor grupuri politice. Și dacă această deschidere lipsește, raportul va cădea până la urmă. Poate această amânare va duce la, într-adevăr, la o discutare onestă a acestui uh, raport, care în forma sa cere modificări, modificări uh, profunde și mă bucură faptul că au fost depuse amendamente. Deci, uh, mi se pare că ar trebui să profităm de această șansă a mânării uh, votării acestui raport pentru a îmbunătăți uh, raportul. Este o procedură absolut normală. Nu mai am pe nimeni pe listă de vorbitori. Dragi colegi, permiteți-mi... Ah, mai este cineva, doamna Cuneva, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu uh, colegii. Trebuie să avem o dezbatere ca să vedem mai clar uh, cum să procedăm. Aceste amendamente au fost depuse în ultimul moment, nu am avut timp să le discutăm și mi-e greu să înțeleg uh, motivul depunerii acestor amendamente și aș spune că ar trebui încă de pe acum să ne gândim la modul în care acest raport poate evolua și să facem un plan. Când să facem dezbaterea, cum să mergem până la capătul procedurii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aici se încheie lista celor înscriși la cuvânt și trebuie să mergem mai departe. Permiteți-mi, dragi colegi, să fiu foarte clară. În calitate de membră a acestui Parlament am și eu dreptul să-mi exprim ideile politice. Cu toate acestea, în calitate de președinte al acestei comisii, am, o responsabili- am responsabilități specifice în momentul în care un raport, o întrebare orală sau orice alt tip de document este prezentat și voi uh, apăra poziția comisiei noastre până la sfârșit. Și am făcut acest lucru de fiecare dată, chiar dacă nu era opinia mea personală, ci opinia comisiei noastre. Și am făcut asta în mod repetat și voi putea face asta de fiecare dată când va fi nevoie. În Însă, până când nu există o decizie a Comisiei, sunt liberă să-mi exprim și eu opțiunile politice ca și dumneavoastră, sunt, uh, fac parte dintr-un grup politic al acestei uh, instituții și dacă un coleg îmi cere să cosemnez un amendament, fac și eu asta, la fel cum face și dumneavoastră, pentru a arăta că amendamentul exprimă linia grupului. Este dreptul meu. Acum, uh, Uh, aspectele legate de copii, de problemele de custodie sunt foarte delicate și fiecare grup și fiecare membru al Parlamentului are dreptate să fie preocupat. De aceea am decis instaurarea acestui grup de lucru care să permită o discuție mai aprofundată între membrii Comisiei. Cu toate acestea, au existat opinii divergente despre modul în care trebuia organizat acest grup de lucru, metodele de utilizat, experții care au fost uh, invitați au fost criticați de către membri individuali și de către grupurile politice. Din câte înțeleg, aceste critici au fost foarte deschise și foarte clare pentru toate părțile implicate în acest proces și o parte din aceste critici au fost exprimate și prin intermediul amendamentelor depuse la raportul grupului de lucru. Este și normal, este metoda normală pe care o folosim. Uh, în munca noastră. De asemenea, știu că a avut loc o decizie unanimă de amânare a votului uh, pe acest raport pentru următoarea ședință a Comisiei, ceea ce va permite raportorilor din umbră să se reunească, să găsească noi compromisuri, uh, un text poate mai cuprinzător și un nou uh, compromis comun. Um, salut această decizie care cred că va veni în interesul Comisiei noastre. De asemenea, am fost informată că membrul, că raportorul din umbră, din, comis, din grupul meu a cerut o reuniune mm, încă de înainte de Paști și a fost uh, destul de greu să se dea curs solicitării sale și mă bucur că acum se va găsi timpul necesar pentru a se aprofunda această situație și pentru a se ajunge la un vot uh, echilibrat uh, săptămâna, uh, data viitoare. Și acum cred că trebuie să continuăm și nu voi mai da cuvântul nimănui pentru că avem alte petiții care ne așteaptă. Uh, doamnă președintă, nu este cinstit. Uh, ați spus ceva ce este greșit și inacceptabil. Ați spus că au fost foarte multe critici uh, și foarte multe um, lucruri care s-au spus în timpul reuniunilor grupului de lucru, dar nu este adevărat, nu este corect. Numai un singur membru și numai un singur grup a criticat activitatea acestui grup de lucru. Îmi pare rău, suntem într-o democrație și măcar o dată PP-ul nu are majoritatea. Uh, iată ce s-a întâmplat. Majoritatea grupurilor au reușit să lucreze împreună în acest grup de lucru. Mm, asta este realitatea și cred că toți ceilalți membri pot să depună mărturie că ceea ce spun eu este adevărat. Uh, în modul cel mai clar și mai cinstit, dacă claritatea și cinstea sunt într-adevăr lucruri care ne interesează. Mulțumesc că ați făcut uh, clarificările necesare. Acum, doamna Pitera a cerut și ea cuvântul. Nie chciałam zabierać głosu, ale chyba jednak powinnam. Cu tot respectul, nu doream să iau cuvântul, însă poate trebuie să fac acest lucru. În momentul în care am început să lucrez în acest uh, grup, reprezentam uh, PP-ul, însă nu acest lucru era important pentru că discutam despre bunăstarea copiilor. Și nu poziția majoritării sau minorității este importantă. Pentru PPE a fost importantă îmbunătățirea situației copiilor. Nu, nu discutăm despre cine are dreptate și ce fel de dreptate, despre majoritatea voturilor sau minoritatea voturilor, ci despre modul în care activitatea acestui grup de lucru va permite găsirea unor soluții. Din punctul nostru de vedere, acest raport are este prea are are o singură abordare care nu duce la soluționarea problemei uh, cu care ne confruntăm. Am, uh, nu am fost de acord de asemenea cu experții care au fost invitați la acest grup de lucru. Nu aș dori să, refer, să repet uh, toate lucrurile deja spuse, însă experții invitați nu au dat dovadă de un grad prea mare de profesionalism. Au fost uh, nu au furnizat uh, informații și din surse obiective și pentru mine a fost deosebit de important ca acest raport să se bazeze pe date obiective. Pentru că ne dorim să atingem un obiectiv. Și această critică pe care eu din când în când o exprimasem, nu a avusese un caracter politic, ci un, era o critică pe fond, pe date concrete. Ok, fine, colleagues. Bun, stimați colegi, acum haideți să trecem mai departe. Nu putem să mai uh, alocăm mai mult timp acestui subiect. Vom avea un vot săptămâna viitoare. Acum punctul 3, adoptarea procesului verbal al reuniunilor din februarie și martie. Acestea au fost distribuite. Dacă nu aveți probleme, le considerăm adoptate. Bun, deci la comunicări ale președinției mm, nu am comunicări deocamdată și nu am avut uh, remarci în legătură cu diverse, așadar haideți să trecem la prima petiție de astăzi, petiția 1236 din 2015, adresată de Bronis Rope, însoțită de 4500 de semnături privind preocupări legate de sectorul produselor lactate din Lituania. Petiționarul nu este prezent. A fost anunțat în legătură cu ședința de astăzi, însă, de vreme ce nu este aici, să dăm cuvântul reprezentantului comisiei, doamna Mison. Sper că este aici. Da, sunt aici. Bună ziua, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Sunt Brigitte Mizon, lucrez la Direcția Generală Agri în Comisia Europeană. În câteva cuvinte, uh, ceea ce menționează domnul Bronis Rope în în petiția sa. În Lituania acest laptele este mai ieftin decât în Uniunea Europeană și embargoul rus și eliminarea cotelor la lapte au dus la prăbușirea acestui preț. Uh, petiția sa se axează pe patru axe, uh, cere mai multă susținere pentru statele afectate de embargoul rusesc, vrea o legislație pentru a lupta împotriva practicilor comerciale neloiale, solicită o consolidare a cooperării între producătorii de lapte și cere un nou, o nouă reglementare a piețelor în sectorul lactatelor din Uniunea Europeană. Comisia a pregătit un răspuns în scris uh, transmis uh, vara trecută. În acest răspuns înscris, Comisia recunoaște că Lituania a fost afectată uh, grav de embargoul rus și această caracteristică a fost luată în considerare de către Comisie în momentul în care a adoptat diversele pachete de măsuri din vara anului 2014 s-au luat uh, măsuri specifice pentru uh, statele baltice, printre care și Lituania uh, și după aceea și pentru Finlanda, cele patru state care au fost afectate de acest embargo rus în 2015 și recent în 2016 au fost adoptate pachete țintite în aceste cazuri au fost uh, vizate cele 28 de state membre, însă în fiecare caz Lituania a primit un tratament mai favorabil pentru a ține cont de faptul că embargoul rus a afectat în mod uh, special Lituania. În afară de um, pachetele de măsuri luate de comisie recent, poate este util să vă reamintim că în politica agricolă comună se, este dedicat un buget separat ajutoarelor directe și măsurilor pentru dezvoltare rurală și există o serie de alte politici agricole care însoțesc agricultura în general și sectorul lactatelor în particular. Mă opresc aici deocamdată. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnule Maria, să aveți cuvântul. Domnule președinte, referindu-mă la această petiție, aș dori să menționez ramificările embargoului asupra Rusiei, pentru că o serie de state au fost embargoului impus de Rusia, pentru că o serie de state au fost afectate și uh, economia uh, elena a fost afectată. Uh, ceea ce trimite Comisia în formă de ajutoare este o sumă infimă. Eu am uh, intervenit în momentul în care uh, s-au uh, anunțat măsurile Uniunii Europene uh, și am întrebat alături de cum colegii italieni în legătură cu ce uh, compensări se vor oferi uh, crescătorilor de animale, în special de bovine. Însă măsurile luate nu au fost suficiente și uh, se poate vedea că deja consecința acestor măsuri este gravă. Eu insist că aceste sancțiuni trebuie să fie uh, ridicate pentru că pot să, par să, par să creeze o serie de probleme majore. Însă este o problemă care, trebuie, care este politică. Însă trebuie să existe o compensare justă pentru cei care au fost afectați. După aceea este vorba în special de politicile pentru lapte. și acest lucru este legat de petițiile următoare, care este legată de prețurile la lapte și de uh, măsurile concrete care trebuie luate. Äh, Domnul Iar, da, suntem de acord că embargoul impus de Rusia are un impact mai ales asupra agriculturii. S-a, s-a manifestat în același timp și criza produselor lactate, care nu este motivată doar de embargoul impus de Rusia. Comisia cunoaște această problemă în Comisia Competentă pe Fond. Agri am discutat de mai multe ori această problemă și am văzut că, într-adevăr, această problemă este cunoscută de Comisia Europeană și că aceasta a trecut la măsuri și vă dau, de exemplu, doi două exemple. S-a stabilit un pachet de uh, ajutoare și s-au făcut anumite uh, plăți. Însă trebuie să înțelegem un lucru. Dacă statele membre nu sunt dispuse să alimenteze mai mult uh, bugetul european, la un moment dat fondurile respective se vor ter- uh, termina. Și dacă uh, se fac anumite plăți într-un sector, banii respectivi trebuie să vină din alte sectoare și trebuie să recunoaștem că uh, fondurile s-au terminat și uh, a venit momentul ca și statele membre să-și asume uh, responsabilitatea și uh, cu sufletul sunt alături de noi statele membre, însă atunci când vine vorba de a plăti mai mulți bani, dintr-o dată suntem lăsați singuri. Deci cred că a venit momentul să uh, închidem această petiție în legătură cu embargoul impus de Rusia. Desigur, putem să discutăm despre, uh, despre adoptarea unor, unei rezoluții. Uh, dacă mm, într-un parteneriat uh, atât un partener cât și ceilalți trebuie să mm, se înțeleagă și uh, trebuie, acum aș dori să spun că ar trebui să fie trecut în procesul verbal, din punctul meu de vedere, că toate măsurile posibile au fost luate de, de Comisia Europeană, plăți directe prin uh, diferite măsuri de intervenție și așa mai departe. Deci, pur și simplu doream să precizez acest lucru în, în procesul verbal. Deci, în rezumat, în acest moment, această petiție, din punctul meu de vedere, poate fi închisă. Bun, nu mai este nimeni pe lista mea de vorbitor și din ceea ce cele spuse de comisie, v-aș propune să facem exact ceea ce ne-am sugerat Peter, iar comisia a epuizat toate resursele uh, disponibile, putem doar să închidem uh, petiția și să o transmitem autorităților lituaniene pentru a le arăta că uh, această a fost o petiție și a fost susținută de uh, foarte mulți cetățeni și că ar trebui să și că ar trebui să atragă atenția autorităților lituaniene. Facem acest lucru excelent. Trecem atunci la punctul următor, petiția 0967 din 2016 a lui Detlef Wellbrock de cetățenie germană în numele autorităților locale din Logsted, privind impactul economic al prețurilor scăzute la lapte asupra sectorului produselor lactate în regiune. Petiționarul nu este prezent, drept urmare dau cuvântul din nou reprezentantului Comisiei, doamna Mison. Mulțumesc, doamnă președinte. În această petiție, domnul Velbrock pune accentul pe faț, faptul că prețurile scăzute din sectorul lactatelor periclitează exploatările familiale și că acest lucru contribuie la transformarea structurii satelor. El solicită găsirea unor soluții la nivel regional, național și european. Cere și un ajutor tranzitoriu conform lui, uh, conform opiniei lui, consumatorii ar fi dispuși să plătească mai mult, însă prețurile sunt împinse în jos de către mari distribuitori. Comisia este conștientă de provocările, dar și oportunitățile uh, cu care se confruntă piața lactatelor. După cum știți, în fiecare an 59 de miliarde de euro sunt uh, consacrate politicii agricole comune, nu doar uh, prin ajutoare directe, ci și prin programe de ajutor rural, ci și prin uh, acțiuni, acțiuni pe piață. În afară de acești mari piloni, avem o politică de calitate care pune prioritate pe diversitatea producției teritoriale Există, se pune accentul pe dimensiunea stocării private prin diverse măsuri evocate anterior și pe care le-a menționat și domnul Iar. Există o serie de măsuri care erau care vizau să ajute agricultorii și crescătorii în special să facă uh, față dificultăților, așa numitele ajutoare țintite, precum și o serie de Uh, măsuri menite să stabilizeze piața. Atragem atenția statelor membre în legătură cu diversele posibilități care le stau la dispoziție în ceea ce privește ajutoarele de stat. S-au făcut eforturi speciale în cadrul politicii de promovare care permite să se promoveze uh, produsele agricole în interiorul Uniunii Europene și pe piețele lactate, pe piețele produselor lactate și avem și un grup de lucru în legătură cu piețele agricole. Acest grup a lucrat în tot anul 2016 acesta în paralel cu proiectul de modernizare a PAC Există acum o consultare publică deschisă tuturor și încurajăm cetățenii să participe pentru a formula, dezvolta împreună cu instanțele europene viitoarea politică agricolă comună. Și uh, printre chestiunile din această consultare publică se numără și una care invită cetățenii să se exprime în legătură cu disponibilitatea lor de a uh, uh, plăti mai mult pentru uh, a avea uh, produse agricole de calitate. Astfel, permitem agricultorilor să găsească mijloacele de a-și afirma mai bine poziția în lanțul alimentar. Cu aceste instrumente, ideea este că sectorul lactatelor indiferent de unde ar fi, uh, să aibă instrumentele necesare pentru a-și crea un viitor durabil. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Bine, nu a... Domnul Marias dorește să intervină. Aveți cuvântul. Uh, doamnă președinte, această petiție ridică o problemă importantă. Nu avem foarte mulți colegi prezenți, dar Trebuie să menționăm problema cu PAC în general, pentru că mie mi s-a părut foarte important uh, principiul de bază că trebuie să existe o preferință comunitară pentru a continua dezvoltarea activității agricole în Uniune. Însă, din contră, constatăm la, uh, că se susține o concurență deschisă în întregul sector al agriculturii, așadar veniturile fermierilor sunt subminate. Deci sunt subminate prin, chiar principiile de funcționare ale agriculturii. Nu sunt de acord cu poziția Comisiei în ceea ce privește calitatea am spus că calitatea este legată de produ- originea desemnată a produs, um, că um, această calitate este asigurată de denumirile de origine controlată. Și acestea însă sunt uh, subminate de acordurile cu statele africane și cu CETA, care va elimina orice protecții pentru brânza feta, de exemplu, și va elimina. Și foarte mulți fermieri au manifestat în Grecia împotriva acestei măsuri. Am participat la aceste manifestații chiar eu. Uh, au scăzut foarte mult prețurile la anumite produse uh, lactate și anumite brânzeturi pentru că nu mai există protecție pentru aceste produse. Eu am uh, votat împotriva CETA pentru că nu există protecție pentru brânza feta, nu se apără denumirile de origine uh, controlată și se va putea produce feta din brânză de lap, brânză feta din lapte de vaci în Canada, ceea ce nu mi se pare corect deloc. Cred că trebuie să ne schimbăm uh, abordarea să înțelegem problemele fermierilor eleni, pentru că comisia este aici prezentă și ascultă, avem o problemă majoră legată de venitul fermierilor. Uh, venit uh, și ajutoare care sunt confiscate de către autorități pentru că Troica consideră că Uh, ajutoarele intră, însă înainte să uh, ca fermierii să aibă acces la bani, atunci uh, băncile și asigurătorii au acces la aceste fonduri în primul rând. Noi ar trebui să-i protejăm pe, pe fermierii și agricultorii noștri Există o problemă foarte serioasă cu pășunile, pentru că dacă se limitează pășunile, atunci se reduce și uh, cuantumul ajutoarelor și în Grecia, în momentul de față, există o, o problemă cu uh, cartografierea uh, zonelor forestiere din uh, Grecia. Uh, o zonă în Ev- Evia Uh, unde statul elen a inclus o serie de zone private care sunt, erau pășuni și sunt acum considerate în proprietatea statului pentru că au fost considerate păduri. Deci statul va prelua proprietatea și fermierii nu vor avea acces la acel teren mm, pentru, a, mm, mm, pentru ca animalele lor uh, oi sau capre să poată paște și este de fapt o acaparare de terenuri din partea statului de la cetățeni. Terenurile sunt confiscate de la cetățeni și incluse în uh, fondul elen de dezvoltare, după cum se spune. Și ideea este că în ceea ce privește protecția uh, fermierilor și a diverselor sectoare, trebuie să avem în vedere aceste probleme. Am ținut un discurs în care ieri și am, uh, m-am angajat să informez pe toată lumea de la Uniunea Europeană în legătură cu această Bine, dar nu este aici vorba doar de feta, ci și de halumi și de alte tipuri de uh, uh, brânză. Feta este brânza tipică a producției de agric- agricole elene. Peter, iar aveți cuvântul. Also, damit man äh, mich nicht falsch versteht, die... Nu, aș dori să, să fiu înțeles greșit, însă prețurile din anul 2016 uh, nu doar că subminau existența agricultorilor, erau o jignire vis-a-vis de activitatea acestora. Este un fapt și am discutat despre această, despre această problemă și în Comisia Agri uh, și Comisia Europeană a, a încercat să reacționeze. Înțelegem foarte bine care este impactul sectorului produselor de lapte asupra uh, agriculturii și asupra bunei funcționări a spațiului rural în general. Însă, nu trebuie să uh, supra solicităm competențele com, uh, Comisiei pentru Petiții. Comisia, pe bună dreptate, a făcut trimitere la, la regulamentul, uh, la propunerea Omnibus de uh, modificare a regulamentului uh, finan- financiar, să vedem cum va arăta finanț- uh, finanțarea după anul 2020. În domeniul laptelui, vedem foarte bine că mai avem foarte multe lucruri de făcut. Um, s-a spus că trebuie să existe o egalitate între producătorii de lapte și uh, Uh, reprezentanții marilor uh, lanțuri de magazine când negociază prețurile și apoi nu trebuie să pierdem din vedere faptul că Uniunea Europeană este un exportator net, adică exportă mai multe produse de lapte decât importă, deci suntem un actor important pe piața globală, deci trebuie să facem ceva și pentru a echilibra uh, cererea cu oferta toate aceste elemente ar trebui să fie discutate și din punctul meu de vedere, Comisia pentru Petiții în sine poate să închidă această, această petiție, făcând trimitere la activitățile desfășurate în Comisia pentru Agricultură și făcând trimitere la uh, măsurile legislative propu- propuse în acest domeniu deja de Comisia Europeană. Um, este foarte frustrant pentru, pentru politicienii care cunosc acest uh, domeniu să, să vadă care a fost nivelul la care a ajuns uh, prețurile pentru, pentru lapte, după cum am spus, a fost o nerușinare față de uh, față de agricultori, față de cei care cresc animale care nu pot să-și desfășoară cu asemenea prețuri activitatea în continuare și cred că locul unde acest subiect ar trebui să fie discutat mai pe larg este Comisia pentru Agricultură. Mulțumesc foarte mult! Nu mai am pe nimeni pe lista de intervenții, deci cred că putem încheia această uh, discuție. Propun să încheiem, închidem această petiție pe baza a ceea ce am aflat de la comisie și uh, de vreme ce petiționarul a fost invitat să uh, ne transmită inform- comentarii în două luni. Uh, a fost invitat să participe și a neglijat această solicitare. Cred că ar trebui să închidem petiția și mă adresez colegilor dacă putem să facem acest lucru. Presupun că da. Foarte bine, vă mulțumesc. Să trecem la următoarea petiție o altă petiție care se, este legată de același subiect, 1199 din 2016, adresată de York Pral, în legătură cu respingerea cererii sale de ajutor pentru reducerea produc- producției de lapte. Petiționarul nu este prezent, însă comisia este aici și dispusă să intervină. A, ah, nu. Mulțumesc, doamnă președinte. Pral este un agricultor care are în jur de 30 de vaci de lapte. A dorit să participe la programul de reducere a producției de lapte introdus de Comisia Europeană în cadrul pachetului de măsuri din iulie 2016. Solicitarea sa de participare a fost respinsă pentru că domnul Pral nu livrează lapte lăptăriilor în timpul lunii iulie. El își organizează ferma de așa manieră încât uh, oprește furnizările de lapte în primăvară, mm, vacile produc lapte, mm, vacile nasc în timpul verii și uh, laptele este băut de către viței. El estimează însă că a fost uh, discriminat pentru că nu au putut să participe la acest program. Comisia a, i-a transmis un răspuns în scris acestei petiții pentru a înțelege mai bine subiectul. Trebuie să revenim la motivul pentru care am introdus acest program de reducere a producției lactate Uh, la sfârșitul anului 2016 eram într-un moment de, uh, în care prețurile laptelor, laptelui erau foarte scăzute și din cauza și motivul era dezechilibrul între ofertă și cerere. Ne dăm, ne-am dat seama că este necesar să uh, restabilim echilibrul acționând asupra ofertei. Comisia a uh, Uh, propus un program care oferea o serie de, uh, uh, de um, ajutoare pe lap, litrul de lapte neprodus agricultorilor dacă la cerere. Era un program voluntar, însă au existat, existau condiții și anume să fie producători de lapte activi deci să existe într-adevăr o scădere a producției pentru a um, găsi un echilibru și pentru ca prețul să um, poate să crească. Așadar, uh, am trebuia să verificăm dacă uh, datele utilizate pentru a verifica dacă producătorul era activ erau datele pentru luna iulie și clauza spunea că pentru eligibilitate producătorul de lapte trebuia să dovedească că a uh, livrat lapte cel puțin în iulie 2017. Domnul Pral nu se uh, uh, nu îndeplinea această cerință și nu a putut să participe, nu a înregistrat un prejudiciu, ci pur și simplu nu a putut să participe la acest program. Uh, au fost și alte măsuri în iulie 2016, o altă măsură care distribuia 300 de milioane de euro între cele 28 de state membre, care, unde nu erau condiții de eligibilitate fixate la nivel european. Um, pentru informarea Comisiei dumneavoastră, programul s-a încheiat acum, deci acum uh, Uh, acest program s-a încheiat și Germania a fost prima utilizatoare a acestui program. Deci, în, fun- în termen de realizare, deci reducere a producției de lapte, Germania a beneficiat cel mai mult din urma acestui program european. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, dau cuvântul colegilor dacă doresc să intervină. Nimeni? Peter. Condițiile sunt cele care sunt și Comisia a introdus acest uh, uh, program, program uh, privind producția de lapte în anul 2016, care permitea predarea laptelui um, unor uh, instituții de prelucrare a acestuia. Din păcate, petiționarul nu a făcut acest lucru. Nu putem să facem decât să-i atragem atenția că există anumite programe speciale dedicate producătorilor de lapte pe plan uh, național. Oricât de regretabil ar fi acest lucru, în um, situația era diferită în anul 2016. Uh, de la, Brus- la Bruxelles au fost stabilite anumite condiții care trebuie să fie respectate. Laptele trebuia să fie livrat unor unități de producere, de colectare a laptelui. Uh, acest lucru trebuia să fie dovedit. Nu este suficient să spui că laptele a fost folosit pentru a hrăni uh, viței. Uh, anumite condiții uneori trebuie să fie respectate, chiar dacă ele nu acoperă întotdeauna situația tuturor. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Așa vom face, cum ne-a propus în mod înțelept Peter. Vom uh, transmite o scrisoare petiționarului, invitându-l să se adreseze autorităților naționale pentru a beneficia de pe urma schemelor de ajutorare existente pe plan național. Vom face acest lucru cu toată amabilitatea, o să ne exprimăm uh, simpatia față de poziția în care se regăsește. Uh, să nu uităm că uh, există și o cauză pendinte în tribunalele naționale. A inițiat o acțiune în justiție împotriva acestui regulament delegat, însă nu există nicio legătură cu modul în care tratăm această petiție. Este o, un caz în instanță națională. Deci îi vom transmite această scrisoare, după care vom închidă această petiție. Trecem acum la petiția 392 din anul 2015, adresată de PS, în numele organizației Compassion and World Farming, însoțită de semnăturile a 18 organizații care promovează bunăstarea animalelor, bunăstarea uh, vacilor de lapte. Domnul Stevenson este prezent. Bine ați venit la Comisia pentru Petiții. Aștept cu nerăbdare contribuția dumneavoastră. Vă dau cuvântul acum pentru 5 minute. Vă mulțumesc. Comisia a organizat deja audituri în ceea ce primește fermele de lapte în 5 state membre. Rezultatele acestor audituri sunt uh, mixte. Există concluzii pozitive, pozitive, altele foarte deranjante. În Polonia, de exemplu, s-a văzut că anumite vite uh, au trebuit să producă atât de mult lapte încât o treime dintre acestea au trebuit să fie sacrificate în fiecare an. În Irlanda, principala problemă este reprezentată de tăierea cozilor vacilor de lapte. În Austria, 45 uh, până la 50% din vite trebuie să-și uh, petreacă majoritatea anului în spații închise în Estonia, aceste audituri au, au arătat că există umflături, tăieturi, uh, mastită de care suferă vacile de, de lapte. Un raport privind bunăstarea animalelor uh, a fost uh, pregătit de curând de Direcția Generală pentru Politici Interne, fiind adresat Comisiei pentru Petiții. Și în acest raport se spune că bunăstarea vacilor de lapte ar putea um, să reprezintă a doua cea mai importantă problemă legată de bunăstarea animalelor în Uniunea Europeană. În acest raport se afirmă că vacile de lapte produc lapte în cantități mari, uh, având în același timp, uh, întâmpinând în același timp uh, probleme și diferite maladii proporția vacilor um, afectată de una dintre aceste maledii este una foarte mare și că vacile trăiesc cu aceste probleme pe mare parte a, pe parcursul unei mari, mari părți a vieților. Am vizitat 52 de ferme în Germania, Danemarca și Spania, în anul 2012, organiza- reprezentanții organizației noastre au organizat aceste viziti, vizite și am ajuns la concluzia că în mai mult de 50% din ferme, uh, vitele, vacile erau păstrate în spații închise pe parcursul întregului an, nu doar iarna, ci și uh, vara. În anumite state membre, inclusiv și în Germania, foarte Uh, foarte multe uh, vite sunt păstrate în spații complet închise, uneori uh, timp de 24 de ore pe întreg parcursul anului și sunt animale care abia se mai pot mișca. Tot ce pot face este să se așeze, să se ridice, să facă câțiva pași în față, în spate sau în lateral. Vitele de astăzi au fost uh, crescute pentru a da un mare randament de uh, lapte. EFSA însă ne spune că selecția genetică pentru vaci cu un randament atât de mare este principalul factor care duce la o proastă bunăstare și uh, duce la grave probleme de sănătate pentru vacile de lapte. Și EFSA ne atrage atenția asupra faptului că maladiile legate de picioare uh, Uh, sunt uh, cele de care suferă cel mai mult uh, aceste animale. Acest lucru înseamnă că milioane de vaci, de exemplu, în fiecare an, ajung să fie paralizate și EFSA ne atrage, aduce, ne, ne atrage atenția asupra faptului că, din, din păcate, această problemă nu s-a redus deloc în ultimii uh, 20 de ani. Uh, Condițiile în care sunt păstrate vacile de lapte sunt foarte proaste deseori, acestea sunt, trăiesc în mizerie de fapt. Um, grajdurile nu au deseori, nu au podele cu paie sau cu nisip împrăștiat pe ele, ceea ce duce la apariția, un, apariția unor uh, răni. Uh, și, uh, din păcate, nu există o directivă care să guverneze bunăstarea vacilor mm, de lapte. Trebuie să facem trimitere la Directiva Generală privind bunăstarea animalelor, în care se precizează că statele membre trebuie să garanteze că fermierii recurg la toat, uh, toți pașii necesari pentru a garanta bunăstarea animalelor, pentru a se asigura că aceste animale nu au de suferit uh, în urma unor răni nenecesare. Sunt, este o formulare puternică, însă cu un caracter destul de general și noi am cere Comisiei dumneavoastră să păstrați această petiție deschisă, să cereți Comisia Europeană pentru a, de a, de a furniza uh, o um, orientare generală detaliată statelor membre legată de sectorul lactatelor, uh, pre, uh, prezentând măsurile necesare pentru a respecta normele din articolul 3 al acestei directive privind uh, bunăstarea animalelor în, uh, în general. Să vedem care sunt măsurile necesare pentru uh, ca mastita să fie redusă la, la un grad maxim, uh, să vedem cum ne putem asigura că grajdurile sunt curățate, pentru că dacă nu uh, se ajunge din nou la mastită de exemplu, Măsurile prezentate de comisie trebuie să se refere la perioadele în care vacile de lapte să iasă la, la păscut și să punem capăt acestei practici de a ține vacile de lapte în grajduri tot timpul anului, de a nu le scoate deloc afară. Comisia trebuie să vină cu orientări uh, practice, detaliate, astfel încât toată lumea să știe ce are de făcut și în același timp să fie posibil, să fie posibil un schimb de bune practici. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul colegilor care doresc să iau cuvântul. Domnul Maria, sunteți un nou Reprezentantul uh, comisiei este prezent, domnul Denis Simonin. Aveți cuvântul. <clears throat> Oui, euh, donc euh, comme ça a été précisé dans la, dans la pétition, il y a eu... Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, au fost realizate mai multe audituri în 2013. Uh, personal nu am participat la ele, dar cred că uh, rezultatele sunt mm, destul de echilibrate. Situația nu este una catastrofică în mod sistematic. Uh, uh, Comisia mm, a pregătit un raport de ansamblu privind această situație și uh, în urma acestui raport Comisia va Uh, face o prezentare a informațiilor în fața statelor membre în cadrul unei ședințe de informare în octombrie, tocmai pentru a discuta situația de fapt și perspectivele din alte state membre și cum se pot împărtăși bunele practici. Ei bine, în urma acestei dezbateri și acestei uh, supravegheri generale vom putea avea o idee asupra modului în care statele membre pot îmbunătăți situația acolo unde este necesar, pentru că ar trebui să avem o abordare nuanțată asupra situației uh, prezentate aici, care datează din 2012, iar rapoartele științifice din 2009. Există totuși evoluții în acest sector și un lucru care nu a fost uh, precizat în răspunsul uh, oficial al Comisiei, uh, de anul trecut și anume că, începând cu luna ianuarie, Comisia a creat o platformă privind bunăstarea animală care va avea o primă um, întâlnire uh, în uh, iunie uh, în obiectivul, cu obiectivul de a reuni diferitele sectoare interesate și de a discuta despre implementarea uh, unor documente, unor linii directoare care să îmbunătățească bunăstarea animalelor din punct de vedere sectorial. Apoi, sigur, avem mai multe solicitări. Pentru moment această platformă nu este funcțională, dar este evident că și Parlamentul uh, a votat eh, deja rezoluții privind iepurii, privind caii, deci sunt mai multe subiecte care au fost ridicate și, într-adevăr, va trebui să stabilim niște priorități. Acum, personal, v-aș spune că vacile de lapte este un eh, subiectul vacilor de lapte este un subiect foarte bun care uh, este de interes pentru toate statele membre și care ar fi un bun candidat pentru această activitate, în același timp trebuie să fii să, discutăm cu părțile interesate pentru a avea o actualizare a situației și pentru a vedea ce se poate face pe viitor. Vă mersi. Eh, Vă mulțumesc. O logos în Maria. Aveți cuvântul, domnule Marius. Vă mulțumesc, doamnă președinte. De mai multe ori, chiar și în plenară, am discutat uh, maltratarea animalelor și măsurile necesare în acest sens. Vedem că vacile de lapte sunt uh, supra exploatată cu obiectivul creșterii pro, pro, producției de lapte pentru a crește în același timp și profiturile. În același timp, prețurile la lapte sunt deosebit de reduse. Și veniturile crescătorilor de uh, vaci de lapte sunt foarte reduse. consumatorii în același timp plătesc un uh, preț foarte mic pentru laptele achiziționat, ceea ce creează un cerc vicios. Cred că societatea europeană trebuie să, găse- trebuie să găsească o nouă cale de a obține produse agricole. Peter Iar. Concluzia domnului uh, Marias cred că ar trebui să fie uh, reformulată. Mie mi se pare că suntem pe calea cea bună, nu știu dacă mergem suficient de repede înainte uh, pe această cale. Eu am crescut în epoca comunistă și vă pot spune că dacă vă uitați la câte animale intrau într-un graj din epoca com- comunistă, acum cam un sfert din acestea se află într-un asemenea graj. Deci, transformarea cred că trebuie să aibă loc printr-un adevărat dialog la care să participe toți membrii societății. Pentru că, până la urmă, nu putem ignora aspectele economice. Trebuie să garantăm condiții egale peste tot în Europa pentru că aceste condiții de creștere animalelor reprezintă în același timp factori care influențează uh, concurența în, în uh, Uniunea Europeană. Toate aceste măsuri sunt relevante. Timpul de păscut, condițiile de, de transport sunt lucruri discutate deseori și uh, de fiecare dată când intrăm pe acest uh, uh, teritoriu se manifestă opoziții din partea uh, Uh, statelor membre. Știți că am discutat mai multe rezoluții în uh, Parlamentul European privind bunăstarea animalelor. Deci, din punctul meu de vedere, acest subiect este deosebit de important. dreptul mare. petiția ar trebui să fie păstrată deschisă, ar trebui să o transmitem comisiilor competente pe fond, de exemplu Comisia pentru Agricultură, Comisia uh, pentru mediul înconjurător și bunăstarea animalelor pentru a discuta acest uh, subiect, pentru că uh, Până la urmă, nu trebuie să dăm vina pe agricultori, care ar fi cei răi, care își doresc uh, doar uh, profituri și așa mai departe. Nu, și agricultorii trebuie să poată trăi până la urmă, însă trebuie să definim foarte bine ce înseamnă bunăstarea animalelor și trebuie să punem în aplicare măsurile uh, care garantează bunăstarea animalelor peste tot în Europa. Din punctul meu de vedere, cred că mergem pe calea cea bună. Nu putem să spunem că nu s-a făcut uh, nimic în ultimii 20 uh, de ani. Eu cred că am apucat-o pe calea potrivită, însă vă atrag atenția asupra um, conflictelor de interese care există, de exemplu. Um, am discutat, de exemplu, despre directiva privind uh, poluarea aerului. Uh, nu putem să spunem că vacile ar fi doar uh, elemente care contribuie la poluarea mediului înconjurător, la schimbările climatice și că faptul că ies la păscut contribuie la emiterea de gaze cu efect de seră. E bine, nu doar vacile fac acest lucru, chiar și oamenii contribuie din acest punct de vedere la emiterea de gaze cu efect de seră. Deci, ă, cred că nu este vorba doar despre vaci, este vorba de toate alte și de alte specii de animale și cred că ă, trebuie să respectăm toate ființele care trăiesc pe această planetă. Deci mă opresc aici. Este o petiție care ar trebui să fie ținută deschisă și care ar trebui să fie trimisă și altor uh, comisii competente. Mulțumesc. Nimeni altcineva nu mai este nu mai este înscris uh, pentru a lua cuvântul. Dau cuvântul înapoi petiționarului, domnul Stevenson, două minute. Aș dori să răspund uh, Comisiei care s-a referit la auditul din anul 2009. Noi am uh, anchetat lucrurile în anul 2012 și de atunci nu cred că s-au schimbat foarte multe lucruri și, în, și raportul de, din partea Direcției Generală Internal Policies este, datează de la începutul uh, de la începutul acestui an și în acest raport se spune că problema vacilor de lapte este a doua ca importanță din Uniunea Europeană. Uh, în ceea ce privește auditurile, există Oficiul European al, Ve- al Veterinarilor, o instituție pe care o respect cu, cu adevărat, însă mi se pare că are o atitudine prea prietenoasă față de crescătorii de uh, vaci de lapte în Uniunea Europeană. În urmă cu doi ani am uh, trimis un chestionar ministrilor de agricultură din toate cele 28 de state membre, întrebându-i ce fac în legătură cu următoarele probleme. Această datorie care le revine de a asigura toat, toți pașii necesari pentru a garanta bunăstarea vacilor de lapte. 12 state membre au răspuns, ceea ce este un lucru foarte bun, însă a reieșit foarte clar că nu toată lumea s-a gândit uh, în detaliu ce înseamnă to- toate, care sunt măsurile necesare. Deci, am, ar fi foarte utile asemenea uh, niște manuale foarte detaliate din partea Comisiei Europene. Comisia Europeană, de exemplu, a um, redactat anumite uh, orientări foarte detaliate privind condițiile de transport pe vapoare a animalelor și mă gândesc că așa ceva ar fi posibil și pentru uh, vacile de lapte și sper din tot sufletul că petiția noastră va fi păstrată deschisă. Vă mulțumesc și cred că după intervenția dumneavoastră putem încheia acest punct, ceea ce înseamnă că această petiție rămâne deschisă și Comisia Europeană, după auditurile organizate, va înțelege mult mai bine care este situația din toate statele, din statele membre auditate și se va, și, și se va întoarce la Comisia noastră pentru a ne spune care este situația. Deci, Așteptăm această, a, aceste rezultate. Să nu uităm că se va organiza o reuniune și în Irlanda în octombrie în acest an și am dorit să avem mai multe informații privind situația prezentă din statele membre și privind modul în care statele membre respectă această directivă. Deci, uh, mingea este în terenul Comisiei acum Așteptăm cu nerăbdare un uh, dialog pe acest subiect. De asemenea, cred că ar trebui să trimitem o scrisoare Comisiei pentru Agricultură Parlamentului European pentru a o informa că ne ocupăm de această chestiune, chestiune că dialogăm cu Comisia Europeană. Domnul Iar, și Comisia Envi, vă rog. Da, și Comisia Envi, da, și dacă reprezentatul comisiei dă din cap, va face fericită. Excelent, mă bucur că așa este și sper că și petiționarul este fericit cu acest rezultat. Vă mulțumesc. Această petiție a fost foarte utilă pentru comisiei noastre, a servit unei cauze foarte bune. Vă mulțumesc pentru că ați venit până la Bruxelles și sper că cel puțin uh, soarele vă va da o rază de speranță pe drumul înapoi acasă. Vă mulțumesc și am ajuns la ultimul punct uh, de pe ordinea de zi. Vizita de informare în uh, Suedia în februarie. Cred că cel mai prost moment ales pentru a-mi vizita țara mea de origine. Șeful delegației a fost Palciachi, alături de mine, căruia îi dau cuvântul. Köszönöm szépen. Röviden a következőt szeretném elmondani. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă spun uh, foarte concis uh, um, că, într-adevăr, în februarie am efectuat o vizită foarte reușită în Suedia. Pe următorul subiect, autoritățile suedeze atribuie numere de identificare uh, resortisanților, um, cetățenilor străini uh, într-un mod uh, tardiv, uh, stabilind apoi demersurile pe care trebuie să le parcurgă acești străini. Am avut discuții cu autoritățile din Suedia și ne-am pus de acord asupra demersului de urmat. Am uh, fost de acord să formulăm recomandări și se pare că grupurile sunt de acord să putem vota acest document luna viitoare. Însă a reieșit totuși o problemă. Comisia Europeană reflectează la această problemă deja de multă vreme, încercând să implementeze un proiect pilot. Și tocmai am aflat că evaluarea făcută nu satisface Comisia Europeană. Autoritățile suedeze s-ar fi demonstrat, s-ar fi arătat uh, uh, gata să coopereze, cel puțin la nivel verbal, însă acțiunile nu au venit în urma, faptele nu au venit să concretizeze aceste cuvinte. Um, iar termenul pentru depunerea amendamentelor este 2 mai, ora 15. Vă mulțumesc. Thank you, Paul. Now, we were not so many on this... Mulțumesc, Pal. Nu am fost foarte mulți participanți la această misiune, însă aș dori să dau cuvântul și celorlaltor uh, membri ai delegației. Mă bucur foarte mult să văd pe doamna Giufrida astăzi aici și la fel și doamna Cuneva. Dacă sunteți de acord, vă dau cuvântul. Vă rog, doamnă Giufrida. Mulțumesc, mulțumesc, uh, doamnă președinte. Da, am venit pentru a sublinia caracterul deosebit de util al acestei uh, misiuni. Uh, sunt de acord cu ceea ce a spus vicepreședintele despre o eventuală um, necesitate de a întări relațiile pentru a putea fi mai convingători. Vizita s-a derulat în cele mai bune condiții, Nu am avut foarte mult timp la dispoziție, dar uh, a fost un adevărat tur de forță și cred că am obținut rezultate bune. Poate că ar fi fost bine să mai avem o jumătate de zi în plus pentru a uh, putea aprofunda una sau alta dintre problematici. Însă, cred că cu toții ne-am arătat foarte disponibili, ne-am întâlnit cu toți interlocutorii prevăzuți uh, și subiectul a fost unul important. Găsirea unei soluții este urgentă și acest lucru se vede în numărul mare de petiții pe care le-am primit, uh, petiții care vorbesc despre variate probleme cu cauze diferite. Pe anumite puncte am primit uh, informații complete și concrete și am putut să ne liniștim, dar la alte aspecte nu am reușit să ajungem până la capătul problemei. Sunt însă convinsă că noi suntem cu adevărat acea verigă care face legătura între Uniunea Europeană și cetățeni. Uh, și că prin aceste demersuri putem să readucem încrederea și, și, și climatul pozitiv. Chiar dacă în prezent ceea ce vedem uh, pare să contrazică acest lucru. Obiectivul acestei misiuni a fost chiar să înțelegem ceea ce nu funcționează în Suedia și sper că demersul nostru va conduce la un rezultat, și anume crearea unui dialog continuu care nu trebuie să se limiteze numai în perioada în care o delegație a Parlamentului European se deplasează în țara respectivă, într-o țară de unde s-au primit petiții. Nu. Ce am vrut noi a fost să facem lumină. Dacă n-am reușit să ajungem la o soluție cu autoritățile suedeze, asta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm cubași, ci să continuăm să fim vigilenți și să ne asigurăm că vom reuși să rezolvăm problema, problema unei bune aplicări a drepturilor civile, a drepturilor de reședință și mă bucur că am putut să particip la această misiune. Și mulțumesc și doamnei președinte pentru ospitalitatea pe care a arătat-o Uh, mulțumesc și membrilor celorlaltor membri ai Comisiei și Secretariatului. Și am avut ocazia să vedem un peisaj de, de bazmă, de iarnă, pe care eu, ca deputat din Sud, nu pot să-l uit. Mulțumesc, doamna Cuneva! Mulțumesc foarte mult! Și eu sunt de acord cu colega noastră. Nu voi reveni asupra tuturor detaliilor uh, menționate aici, aș uh, uh, vorbi despre ceea ce m-a impresionat. Într-adevăr, această delegație a fost foarte bine organizată. Am putut să ne întâlnim cu reprezentanții guvernului, cu ministerele, cu toți cei care se ocupă de acest subiect care ne interesează și de pe care lucrăm deja de multă vreme. Sigur că o soluție necesită timp, dar uh, este bine că n-am făcut doar ceea ce trebuia să facem, ci chiar am reușit să ne facem înțeles și să arătăm că această legislație trebuie ajustată și că este în interesul refugiaților. Pentru că refugiații care vin în Suedia în ultimii ani se confruntă cu aceleași probleme. Probleme personale, probleme de acces uh, la serviciile disponibile în Suedia și sigur că va trebui să continuăm să urmărim uh, procedura, măsurile care, care vor fi adoptate. Și vreau să vă mulțumesc pentru că această delegație în Suedia a fost foarte, foarte bine organizată. Și eu aș dori să subliniez că prezența mea a fost una ex officio, fiind țara mea natală, și doresc să mulțumesc colegilor și mai ales lui Pal pentru că au, uh, și-au adus contribuția la rezolvarea acestei probleme. Și aș dori să mă întorc acum și către secretariat, către Claire, care a organizat totul uh, la perfecție. A fost o vizită fructuoasă. Știu că autoritățile vor trata cu toată seriozitatea acest subiect și nu se întâmplă foarte des uh, să ne ocupăm de o petiție uh, care conduce la o vizită în Suedia. Deci vă asigur că lucrurile vor fi tratate cu seriozitate și acum o să dau cuvântul comisiei, doamna Lu. Mulțumesc, doamnă președintă. Comisia mulțumește Parlamentul European pentru inițiativa sa și pentru acest uh, foarte bun raport de vizită care pune problema într-un mod foarte clar. Așa cum se spune în raport, Comisia uh, S-a stabilit contacte cu um, autoritățile suedeze deja de multă vreme și a deschis o procedură pilot în octombrie 2016. Din partea autorităților suedeze am primit un răspuns în februarie, cam în același timp cu vizita dumneavoastră, ceea ce poate de asemenea explica pregătirea foarte bună a autorităților suedeze. Răspunsul fiind conform cu toate informațiile care v-au fost oferite și dumneavoastră. Opinia comisiei, uh, dar asta fără a avea o poziție uh, încă clară, pentru că e nevoie și de finalizarea traducerilor, însă în cadrul comisiei, opinia noastră cu privire la acest răspuns este una Uh, pozitivă, într-adevăr, este interesant, însă mai rămân niște clarificări de făcut. Soluțiile propuse de autoritățile suedeze vor reuși ele să rezolve toate tipurile de probleme cu care se confruntă cetățenii. Și în al doilea rând, venind și în completarea opiniilor auzite aici, autoritățile suedeze trebuie să ne asigure că, într-adevăr, uh, există o voință clară de rezolvarea problemelor și că există și o planificare a soluțiilor uh, care vor fi implementate. Pentru că, pentru moment, avem niște idei, niște promisiuni, dar asta nu este satisfăcător pentru a putea închide acest caz. Deci Comisia va continua să comunice cu autoritățile suedeze pe acest subiect. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul, să adauge ceva? Poate Pal, șeful delegației? Nu? Bun. Atunci, mulțumesc reprezentantei comisiei, mulțumesc colegilor. Uh, uh, pilotul va continua și, și comisia ne va ține la curent, sunt sigură de asta, dar vă pot asigura că în, în Suedia acest număr personal de identificare este ceva sacru și va fi foarte dificil să se facă o schimbare, pentru că percepțiile sunt atât de înrădăcinate, însă, ele trebuie, însă sistemul trebuie să se schimbe pentru că este unul discriminatoriu prin esență, deci trebuie făcut ceva în acest sens. Termenul de depunere a amendamentelor privind recomandările numai este 2 mai 2017 la ora 15, iar raportul va fi votat pe 30 mai. Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru această după amiază și ne revedem mâine. Vă doresc o seară plăcută!